Madame la Présidente. Doamna președinte. Coleg, si vous voulez bien... Dragi colegi, vă rog frumos să vă instalați cât mai repede. Vom începe ședința de vot. Vă atrag atenția asupra faptului că încă de la primul vot avem un vot cu apel nominal, de aceea vă rog să vă instalați. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps Voilà, voilà. L'ordre du jour appelle... Pe ordinea de zi avem votul în funcție de procedura simplificată a raportului domnului Paulo Costa cu privire la acordul între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile. Se supune la vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Le vote est ouvert. S-a deschis votul. Tout le monde a voté? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Pe ordinea de zi avem votul prin procedura simplificată al raportului doamnei Diana Wallace, regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei. Se supune la vot. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. S-a deschis, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Pe ordinea de zi, prin procedură simplificată, avem votul raportului doamnei Wallace cu privire la regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiune între societățile diferite state membre. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Botopulos cu privire la adaptarea regimului lingvistic aplicabil recursurilor formulate împotriva deciziilor Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Belder cu privire la relațiile economice și comerciale cu Balcanii Occidentali. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei McGuinness cu privire la politica agricolă comună și siguranța alimentară mondială. S-a, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Grabovska cu privire la perspectiva de dezvoltare a dialogului civil pe baza tratatului de la Lisabona. Vot cu apel nominal, Domnul Beasley a cerut să ia cuvântul, vă rog. We do seem to be having rather a lot of nominal votes at this moment, which is a little irksome for people like me whose machine. Pentru persoane ca mine există dificultăți pentru că nu funcționează mașina de vot și uh, am semnalat acest lucru încă de ieri. Am solicitat un răspuns din partea tehnicienilor. On vous envoie un technicien tout de suite. Je vous suggère. Vă trimitem un tehnician cât mai repede. Vă